I think we can start. Bună ziua! Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Stimate colegi, stimați colegi, stimate doamne, stimați domni, declar deschisă ședința de astăzi a Comisiei. Ordinea de zi poate fi acceptată dacă nu aveți obiecții. Constați că nu aveți obiecții, și procesele verbale din 26 septembrie până în 10 octombrie pot fi uh, de asemenea adoptate uh, dacă nu aveți obiecții. Comunicări ale președintelui. Până acum nu am ce să vă comunic, atare trecem la punctul 4, pachetul feroviar. Este vorba despre cele trei dosare, deschiderea pieței pentru uh, serviciile în domeniul transportului de persoane intern, de gospodărirea structurii căilor ferate și normalizarea uh, conturilor uh, celor care acționează în domeniul căilor ferate. Vreau să vă spun în legătură cu procedura. Președintele Parlamentului, pe 27 octombrie, în ședința plenară, a uh, anunțat punctul de vedere al Consiliului privind cele trei dosare. Conform articolului 66 aliniatul 2 al regulamentului se prevăd următoarele. Punctul de vedere al Consiliului este considerat primul punct pe ordinea de zi a primei ședințe a Comisiei Competente de Fond uh, care urmează după data transmiterii acestei informații. Noi fiind comisia competentă în fond, vă anunț astăzi în Comisia Tran că punctele de vedere ale Consiliului le-am primit. Și în felul acesta pentru noi începe formal cea de-a doua lectură pentru actul de legiferare. Raportorii vor face mâine recomandările lor pentru cea de-a doua lectură. Votul în comisie are loc pe 5 decembrie și voturile în plen în ședința plenară din decembrie. Dann kommen wir zu Punkt 5. Trecem la punctul 5. O strategie eh, pentru căile, transportul aerian pentru Europa și raportor este domnul Telișca, îi dau cuvântul. Uh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Dați-mi voie să reiterez ceea ce am spus deja odată în comisie că împreună cu raportorii din umbră am căzut de acord asupra unor principii de bază uh, privind strategia în domeniul aeronauticii. Și mă bucur că am reușit să cădem de acord că trebuie să eh, fie o strategie, nu trebuie să împodobim aceste documente ca un uh, brad de Crăciun cu tot ceea ce există, trebuie mai degrabă să creăm o perspectivă și să analizăm lucrurile din acest punct de vedere. În al doilea rând, va fi o strategie pentru aviație. Uh, competențele în transportul aeronautic ne interesează și bineînțeles că trebuie să uh, insistăm asupra unor aspecte care sunt relevante relevante din acest punct de vedere, ă, chiar dacă sunt și elemente care țin de competența altor comisii parlamentare. Deci, ă, gradul de ă, concret trebuie să fie esențial. Și aș mai sublinia că Printre obiectivele de bază trebuie să ne gândim la chestiuni legate de conectivitate pentru viitor într-o manieră intermodală, și să ne concentrăm pe siguranță, pe securitate, dar uh, de lungul pregătirii acestui document am constatat că și uh, cheltuielile europene sunt din ce în ce mai uh, relevante. Avem amendamente de compromis, dacă nu mă înșel, 32 au o logică fiecare și aș dori să menținem această logică și să ne reținem față de introducerea unor subiecte care nu sunt elemente cheie din perspectiva acestei strategii. Dar să dau voie <laughs> unui coleg să treacă pe aici pentru că și pentru că e vorba de Robert Zile, cred că putem fi de acord. Deci, deci să uh, ne menținem acest punct de vedere, structura este bună, există o logică uh, pe care uh, trebuie să o urmăm. Și în acest context voi spune că știu că este o un act de politeță obișnuită să mulțumești colegilor care au fost raportori din umbră, dar într-adevăr am avut o colaborare cu colegi foarte profesioniști, uh, chiar dacă doamnele au dominat, pot să spun că am colaborat foarte bine și cred că am avansat în acest proces. Am spus că avem 32 de amendamente de compromis care uh, cuprind uh, peste 300 de amendamente inițiale și am avut ieri o întâlnire cu raportorii din umbră și cred că am reușit să rezolvăm multe, să ajungem uh, la uh, un acord între noi. Au rămas câteva uh, chestiuni, aproximativ trei, care necesită încă o consultare cu grupurile politice. S-ar putea, deci, să mai schimbăm câte ceva, dar nu vor fi multe schimbări. Domnule președinte, nu vreau să uh, mă refer acum la elementele uh, cheie în amendamentele de compromis. Am spus deja de la prima întâlnire uh, că mă interesează să ascult și pe colegii mei coraportori, pe membrii comisiei și dacă va fi necesar, voi oferi amănunte la cererea colegilor. Mulțumesc foarte mult, de Dreglun. Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața. Doresc să-i mulțumesc domnului Telicca pentru proiectul de raport, care a fost uh, foarte pozitiv și uh, uh, grupul meu gândește la fel a subliniat foarte bine uh, linia uh, generală a opiniei noastre din întâlnirile cu raportorii din umbră și sunt foarte puține chestiuni în clipa de față care mai necesită ajustări. Am discutat deja în comisie a existat un aviz din partea Comisiei EMPL privind strategia în domeniul aviației și uh, am încercat și din acest punct de vedere să clarificăm lucrurile și uh, poate să diferențiem și punctele de vedere. Și, uh, sigur, Comisia și statele membre vor trebui să acționeze în ce privește drepturile pasagerilor, uh, cerul european unic, alte aspecte specifice acestui domeniu, pentru ca aviația europeană să poată să funcționeze și să facă față concurenței internaționale. Am pus accent pe aceste probleme pentru ca ele să fie corespunzător tratate, iar survolarea, de asemenea, necesită uh, anumite reglementări și în proiectul uh, inițial uh, figura în uh, și opinia grupurilor este una pozitivă. Sigur că suveranitatea statelor membre nu va fi subminată în vreun fel. În avizul inițial, vorbim și despre reuniunea de la Montreal, Arheo, și sigur că se pune acces pe importanța conectivității, inclusiv în relația cu regiunile marginale, cu regiunile ultraperiferice. Deci, pentru că ele, în primul rând, depind de transportul aerian. Deci, per total, voi spune că rezultatul în urma discuțiilor pe care le-am avut este pozitiv, reflectă ambițiile europene în sectorul aeronautic, inclusiv în ce privește infrastructurile aeroportoare și aștept cu interes uh, finalizarea uh, discuțiilor pentru votul final din decembrie. Încă o dată doresc să-i mulțumesc domnului Telicca pentru deschiderea sa, pentru buna colaborare cu raportorii din umbră de la bun început. Mulțumesc. Dank. Mulțumesc. Ines Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să-l felicit pe raportor, domnul Telicca, și să-mi exprim mulțumirea pentru că a fost foarte răbdător, a cooperat foarte bine. Am reușit să conlucrăm bine cu toți raportorii din umbră și este vorba aici despre o strategie a viitorului și cred că trebuie să ținem seama de pilonii existenți, de la realitatea din momentul de față. Este important să uh, nu existe o concurență neloială din partea unor state terțe, inclusiv în ce privește uh, Um, subvenționarea din partea statului a sectorului aeronautic. Așa ceva în Europa nu mai există, dar în state terțe există. Important uh, este și că am avut în vedere relația cu uh, aeroporturile regionale și uh, ținem seama de aspectul dinamic al aeroporturilor, de conexiunile legate, de capacitățile existente. Și nu doar regiunile ultraperiferice au fost avute în vedere, dar și insulele, pentru că și aici există probleme eh, specifice. Și un element este de asemenea important pentru regiunile montane, care sunt mai puțin accesibile pentru avioane și pentru construcția de aeroporturi. Dar mm, Trebuie de asemenea introducem elemente importante pentru drepturile pasagerilor, avem în vedere noile tehnologii, o transparență mai mare, un acces la achiziționarea de bilete de avion și de asemenea am ținut seama de problematica Gibraltarului. Deci s-a ajuns la uh, amendamente de compromis care pot fi susținute de majoritatea grupurilor politice. Și mai există două puncte deschise. Unul se referă la aspectele sociale. Există multe elemente care, din punctul nostru de vedere, sunt importante. Doamna comisar Bulț, de asemenea, ă, a insistat asupra acestor aspecte. Un pachet social, despre el s-a vorbit, ca să ă, putem echilibra lucrurile dacă anumite sectoare uh, vor fi mai puțin atractive. Și după aceea, aceste autostrăzi uh, aeriene nu am vreo problemă cu acest concept, dar cred că anumite lucruri trebuie să fie rediscutate în grupul meu politic pentru a evita ca um, aceste idei uh, să nu fie înțelese greșit. Mulțumesc foarte mult, Jackie Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe raportor, pentru că am colaborat foarte eficient de la începutul discuțiilor. Am cooperat bine, așa cum a spus și el, noi toți, raportorii din umbră, am făcut eforturi pentru un rezultat bun. Deci nu voi eh, menționa toate elementele eh, care au fost introduse în discuție până acum, dar dacă ne gândim la o strategie pe termen lung, pentru că într-adevăr asta ne dorim, cred că elementele cheie eh, care au fost menționate de domnul Tericica au fost incluse și trebuie să avem formulări concise pentru că dacă un document are 500 de pagini, uneori nu spune mai mult decât un document de 20-25 de pagini. Deci să um, Uh, rezumăm la ideile cheie. Și este, în primul rând, o chestiune despre transporturi. Este vorba despre o strategie pe care comisia noastră să o elaboreze. Am atins și problemele sociale. Sigur că dorim să protejăm locurile de muncă din această industrie. Ne-am referit și la probleme legate de mediul înconjurător, pentru că există proiecte cum sunt uh, un cer curat uh, și de asemenea, ă, cerul unic european. Cred că este foarte important să spunem că lucrurile ă, vor putea să funcționeze bine doar dacă statele membre vor manifesta voință politică serioasă în acest sens pentru că trebuie create capacități și trebuie să avem garanția că statele membre doresc să țină pasul cu cerințele secolului 21 pentru că uh, suntem uh, un uh, conglomerat de state care avem relații comerciale cu restul lumii. Iar în ce privește elementele de securitate, da, sigur, domnule președinte, că analizăm acest sistem foarte complicat de control de securitate pentru pasagerii uh, care uh, ajung la aeroporturi. Dar s-ar putea ca investițiile de la o zi la alta să devină din ce în ce mai scumpe și mai sofisticate. Pentru că știm uh, deja că există formule de precontrol pe unele aeroporturi. Să vedem însă cum putem acționa astfel încât uh, oamenii de afaceri să nu se simtă uh, blocați și pasagerii uh, în general să nu aibă foarte mult de suferit. Ne interesează competiția, ne interesează conectivitatea și eu uh, vin de pe o insulă, știu cât de importantă este conectivitatea. Trebuie să ținem seama și de aeroporturile mici, de regiunile uh, marginale. Da, eu cred că strategia pe care o propunem este foarte bine echilibrată și grupul meu o va susține, tot așa cum cred că majoritatea membrilor acestei comisii vor susține. Mulțumesc raportorului pentru modul foarte eficient în care a acționat. Mulțumesc foarte mult, Caterina Conecna. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. ali e, imao sam jednu drugu obavezu koju sam morao e, odraditi u este vorba de uh, căile aeriene, de căile navale, de șosele. Uh, nu pretutindeni în Europa, în toate statele membre există căi navigabile interne, dar ele sunt importante pentru noi și tocmai de aceea este important ca pe viitor să avem o poziție foarte bună. Și doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte constructivă. Președintele uh, solicită mai multă liniște în sală. Okay. Deci să reia ultima frază. Doream să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte constructivă și, uite, Dominic este acolo în față ehm, din partea secretariatului. Am avut 252 de amendamente, avem 23 de amendamente de compromis. Majoritatea amendamentelor se regăsesc în amendamentele de compromis. Nu toți au fost câștigători, nici măcar eu în calitate de raportoare în orice situație. A trebuit la un moment dat să cedez. Am avut doar două întâlniri cu raportorii din umbră. Ieri a avut loc cea de-a doua și chiar uh, Eh, am terminat cu o jumătate de oră înainte de miezul nopții. Obiectivul a fost, eh, chiar dacă încă nu am finalizat documentul, să avem o viziune armonizată pentru eh, traficul naval pe râurile interioare din Europa. Și nu a existat o armonizare din acest punct de vedere, dar este necesar pentru că există și o lipsă de forță de muncă tânără în acest domeniu și nu doar bărbați, ci și femei. Dar ă, acest lucru nu este posibil decât dacă ă, încercăm să avem și o formare profesională armonizată. Știu că prin ceea ce am reușit noi să facem nu vom mulțumi pe toată lumea, dar avem țări, cum este Malta, care nu are căi navigabile interne, dar formează uh, mateloții. Finlanda are multe lacuri care însă nu sunt legate de restul Europei și pentru aceste lacuri este nevoie de alte cunoștințe de navigare decât pentru râuri. Deci, uh, totuși, uh, trebuie să avem o uh, propunere de ansamblu pentru întreaga Europa. După aceea trebuie să cunoști foarte bine traseul pe anumite râuri. Dunărea are cursuri foarte rapide am învățat mult din acest punct de vedere și de la colegii mei și de la experți, deci este important uh, să cunoști riscurile, să uh, poți în același timp să uh, ai persoane înalt calificate și creăm șanse și pentru cei care se reorientează profesional și formule de pregătire specifice pentru experți de la uh, capitanul de navă până la uh, ultimul uh, matelot. Deci, Există foruri internaționale care uh, acționează deja în Europa, inclusiv Comisia uh, pentru uh, Comisia Fluvială, Cred că toată lumea știe că grupul și de a solicitat ca votul să nu aibă loc mâine, ci să-l amânăm, dar eu sunt favorabilă totuși ideii de a vota mâine, pentru că suntem deja pregătiți. Și de altfel și ieri, până la urmă, am reușit să cădem de acord asupra uh, acestei idei. Sigur uh, că ar trebui, în primul rând, să poți lucra cu minuțiozitate și nu uh, sub presiunea timpului. Dar să ne gândim că președinția slovacă este foarte foarte interesată de uh, această propunere legislativă um, care să fie până la urmă finalizată și în cazul întâlnirilor tripartite. Dacă noi începem acum să amânăm, s-ar putea că să nu mai ajungem la o finalizare în cadrul tri trialogului sub președinția slovacă. Și Malta este foarte uh, interesată, dar să nu încercăm să tergiversăm lucrurile. Mulțumesc. Roland Merci, merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând, bineînțeles, salut activitatea raportorului care a făcut progrese semnificative în negocierile purtate. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și un subiect uh, complex. Avem însă o poziție pe care eu o consider pozitivă și pe care o susțin dat fiind că trebuie să votăm mâine. Și că, într-adevăr, Consiliul ne așteaptă. Pe de altă parte, ne convin cele 23 de amendamente de compromis, dată fiind că ele reflectă poziția popularilor europeni. În partea introductivă se fac câteva exceptări pentru situații locale cu caracteristici particulare. Astfel, lucrătorii europeni pot să dea dovadă de mai multă competitivitate. Sectorul trebuie să facă față provocărilor de astăzi Deci, Textul aici ne place foarte mult. Vreau să insist asupra unui punct care nu a fost uh, păstrat în uh, amendamentele de compromis, domeniul de acoperire. Directiva nu se aplică decât statelor membre, unde există căi navigabile interioare și unde există centre de formare pentru personal. Însă, după părerea mea, directiva ar trebui să se aplice în, toatele statele, în toate statele membre. Pentru coerența legislativă, după mine, toate statele membre ar trebui să transpună această directivă. Dar, în mare, așa cum am spus, susțin textul raportului. Vă mulțumesc! Dank. Mulțumesc! Peter van Dalen <clears throat> Voorzitter, in eerste plaats een eh, groot woord van dank en compliment aan de rapporteur. Domnule președinte, felicit în primul rând raportorul și mulțumesc raportorului. Cred că a făcut o treabă excelentă. Pentru mine, principalul punct de interes este Comisia Fluvială, care apare de, comisiile fluviale, care apar de mai multe ori în amendamentele de compromis. Uh, Există mai multe astfel de comisii la nivelul Uniunii și vrem să le implicăm în programele de formare. Și nu cred că li se dă importanța cuvenită în textul propus de comisie, de aceea am insistat asupra acestui lucru în amendamentele de compromis. După aceea am analizat durata programelor de formare, ne-am gândit câți ani ar trebui să dureze această formare și vrem să ne ținem foarte aproape de propunerile comisiei, care sunt echilibrate și țin cont de detaliile practice din fiecare stat membru. În mai multe state membre avem programe de formare de înaltă calitate. Probabil că sunt unul, două amendamente pe care nu le putem susține, dar uh, în general suntem de acord cu textul în formatul actual. Timpul ne pesează, trebuie să votăm mâine și mâine cred că ar trebui să fie primul punct pe ordinea de zi. Mulțumesc. Claudia Țapardel. Președinte, în primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare și pentru munca depusă raportul privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru căile navigabile interne este unul extrem de important din perspectiva promovării mobilității europene dar și unul foarte dificil din prisma gradului de detaliu în care a trebuit să abordăm lucrurile mai ales că avem de a face cu lucruri destul de tehnice. totodată nu pot să nu remarc faptul că uneori părerile exprimate prin amendamente au fost diametral opuse ceea ce se observă și din compromisele la care am ajuns în acest moment referitor la conținutul amendamentelor grupul nostru nu va susține amendamentele care aduc excepții reducând astfel prin uh, uh, menționarea acestor excepții gradul de acoperire al directivei. poziția noastră este că avem nevoie de un sistem european integrat și unitar aplicabil în toate statele membre și care permite tuturor cetățenilor să intre în această profesie. mai departe o chestiune fundamentală a fost sau ține de echilibrarea forțelor între comisiile riverane, în special între Comisia Rin și Comisia Dunării. Consider că din perspectiva mobilității și a unei abordări europene, este important să ne asigurăm că toate comisiile și toate statele membre vor avea aceeași greutate și aceeași importanță, deci punctul de vedere va fi echitabil și egal între statele membre. Aici subliniez că avem nevoie de o autoritate, care cel mai probabil va fi CESNI, care să elaboreze standarde clare și să supravegheze implementarea acestei directive. Cred că ceea ce ar trebui subliniat este, este că prevederile nu trebuie, direct sau indirect, să dea posibilitatea unor state sau unei anumite comisii să ia anumite măsuri restrictive. De aceea, grupul nostru va avea în cursul zilei de astăzi o nouă întâlnire, în cadrul căreia vom finaliza poziția noastră pe toate compromisele și amendamentele înainte de a încheia aș dori să solicit o clarificare din partea lui ghezine cu privire la amendamentul cincizeci și patru la acest moment nu îmi dau seama dacă modificările propuse îmbunătățesc amendamentul sau pur și simplu adaugă mai multe condiții și restricții. Ce anume a motivat scrierea acestui amendament? Întreb, fiindcă unul din lucrurile care nu au fost semnalate de către stakeholderi a fost acela că există cazuri în care anumiți lucrători sunt aduși să lucreze pe căile navigabile europene cu contracte din țări fără căi navigabile interne și unde, conform unora din amendamente, nu se va aplica directiva prezentă. De aceea, cred că sunt necesare mai multe lămuriri în privința acestui amendament. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Marin Cristin Arnautu. Dann Ines Ayala Sender. Dacă nu, atunci Ines Ayala Sender. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Sí, yo agradecer a la... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei raportori și raportorilor din umbră, pentru toată activitatea. În acest moment nu sunt uh, pe deplin convinsă că au fost incluse sau reflectate două puncte foarte importante în uh, acest sistem european pentru programele de formare. Evident, uh, o idee bună ar putea fi să avem un organism unic, o comisie unică, dar amendamentul 77, cum reflectă, de exemplu, această idee și încă o întrebare pentru doamna raportor, dar și pentru comisie. Amendamentul 135. Am rugat uh, comisia să prezinte cadrul juridic pentru un tahograf fluvial, dat fiind um, intensificarea transportului atât de pasageri și de mărfuri pe căile navigabile interne. Deci avem practic nevoie de norme de siguranță și de legislație care să reflecte această intensificare. Comisia și respectiv doamna raportor consideră că aceste schimbări trebuie să apară aici? Wim van de Kamp. Ehm, ik wil op de eerste plaats eh, de rapporteur, eh, mevrouw Meisner, Uh, Mulțumesc în primul rând doamnei raportor și raportorilor din umbră pentru rezultatul excelent al eforturilor lor. Mă uit la colegul nostru, domnul Van Dalen, și trebuie să vă spun că am fost foarte mirat de rezultat. E foarte greu să vii cu o directivă pentru uniformizarea programelor de formare și a recunoașterii certificatelor profesionale. I-am subestimat pe colegii mei, am crezut că o să vină cu un text destul de simplu, prin care o să trecem foarte repede și cu ușurință. Însă, împreună cu raportorul meu din umbră, domnul Muzolier, mi-am dat seama că sunt și foarte multe chestiuni care țin de piața internă. Mă bucur să văd că am trecut peste toate obstacolele, peste toate provocările și că am ajuns, iată, la vot care va avea loc mâine. Mie mi-e frică de apă și, de fapt, nu sunt deloc expert în chestiunea asta. Însă, știu că sunt, de exemplu, sectoare unde nu există jurnale de bord și se pare că recunoașterea certificărilor profesionale ține și de aceste jurnale de bord. Deci, de fapt, în anumite zone din Europa va fi nevoie de o perioadă de tranziție, pentru că nu există acest jurnal de bord. Um, se vorbea la un moment dat de o perioadă de tensie de 20 de ani. Mie mi se pare că e mult prea mult. Din punctul nostru de vedere al PPE-ului e mult prea mult. Poate că doamna Meissner poate să ne lămurească. Mulțumesc. Frau Meissner reagiert. Mulțumesc înainte de a reacționa doamna Meissner. Îi dau cuvântul Comisiei Daniela Roscar. thank you. Good morning. Uh, thank you, Chair, and uh, thank you. Uh, da- mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamne raportor, doamne Meissner și raportorilor din umbră. În primul rând, haideți să ne amintim cum am ajuns să avem această inițiativă. Căile navigabile interne sunt o modalitate de transport durabilă care nu afectează mediul și cu potențial neexploatat sunt uh, obstacole importante în momentul ăsta în calea exploatării acestui potențial. Sunt foarte multe dezechilibre în ceea ce privește cererea și oferta pentru lucrători calificați și e nevoie de recunoașterea calificărilor pentru ca sectorul să devină mult mai atractiv și pentru a înlătura obstacolele din calea mobilității lucrătorilor, dar și pentru a întări siguranța lor la locul de muncă. Cred că e important să ne amintim că aceste căi navigabile interne fac parte din efortul nostru mai larg um, de a ne îndrepta către transport multimodal. Așadar, uh, sunt uh, mulțumită de majoritatea amendamentelor înaintate care susțin practic obiectivele generale din propunerea Comisiei. Pe de altă parte, ne îngrijorează în același timp câteva amendamente pentru că aici se pare că prin aceste amendamente care ne îngrijorează nu am atinge obiectivul principal și anume să facem sectorul mai atractiv. Sunt câteva uh, amendamente unde textul de asemenea nu respectă temeiul juridic și dacă îmi permiteți am să dau cuvântul colegului meu ca să vă explice. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum raportoarei Gesine Meissner. Dar cred că domnul Van der Hagen dorește să mai spună ceva. Thank you. Yes, uh, thank you, and uh, also from my side, uh, good morning um, to, to... Mulțumesc, vă spun și eu bună dimineața tuturor. Într-adevăr, avem câteva motive de îngrijorare, în special uh, în ceea ce privește posibilitatea ca toate gradele profesionale mai jos de capitan de navă să obțină o certificare, un brevet profesional, fără o evoluare propriu-zisă a competențelor. Deci, practic, noi încercăm să înlocuim un sistem învechit care se baza numai pe experiențe cu un sistem nou bazat pe valoarea competențelor. Însă, dacă păstrăm textul în forma lui actuală, vom avea practic o perioadă în care cele două sisteme, cel vechi și cel nou, vor coexista. Asta practic subminează cu totul abordarea uh, pe care ne-o dorim în propunerea de directivă. În al doilea rând, și mă refer la amendamentul de compromis 14. Și aici ne îngrijorează sectoarele cu risc specific și mai ales criteriile în baza cărora se vor stabili aceste sectoare de risc, pentru că, practic, Comisia nu poate să verifice, să aplice aceste criterii. Aici se specifică și cerința um, și cerințe speciale pentru aceste sectoare de risc, care practic limitează mobilitatea lucrătorilor. Ne îngrijorează de asemenea excluderea anumitor persoane de la călătorii um, organizate pe lacuri, uh, Asta apare în amendamentul de compromis 1. Așa cum a spus și doamna raportor, Finlanda aici poate să aplice legislația națională și, în plus, se limitează practic domeniul de acoperire care ar afecta toate statele membre care nu au această dispoziție în legislația națională. De asemenea, se fac trimite la directiva tehnică. Considerăm că nu ar trebui să apară aici aceste trimiteri, pentru că directiva tehnică are alte obiective specifice. Apoi, recunoașterea brevetelor profesionale emise în țări terțe. Această recunoaștere ar trebui să fie în conformitate cu regulile GATT, ceea ce nu se întâmplă acum. Mă refer la amendamentul de compromis numărul 4. Iată așadar câteva motive de îngrijorare. Avem așadar o poziție rezervată asupra amendamentelor propuse, însă dorim să continuăm activitatea împreună cu Parlamentul și mulțumim raportoarei și raportorilor din umbră pentru cooperarea strânsă de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, chiar acum Ghezine Meister. Mulțumesc pentru toate reacțiile. Am spus că uh, n-am putut să mulțumesc pe toată lumea, se pare că nici comisia nu este în totalitate mulțumită. Dar cred că așa se întâmplă când elaborăm o poziție a Parlamentului uh, trebuie să ținem seama și de situațiile diverse din diverse țări, iar în ce privește traficul fluvial uh, pe râurile interne există culturi diferite în diversele țări. Și Claudia a spus acest lucru, că și amendamentele sunt uneori foarte specifice care vin din partea anumitor grupuri politice. Dar trebuie să găsim soluții de compromis, asta este sarcina raportoarei. Asta este o observație de ordin general. Dar a fost clar că putem respecta calendarul stabilit, pentru că vreau să începem trilogul cu Slovacia. Și sigur că trebuie și Comisia și Consiliul să se poată să se pronunțe, că unele puncte de vedere sunt diferite față de uh, propunerea noastră, dar eu am încredere că în final vom ajunge la o formulă bună, că nu vom uh, îngrădi mobilitatea lucrătorilor. Concret în legătură cu ceea ce s-a spus astăzi, la uh, domnul Muselier și la Peter von Dalen, nu, uh, este nevoie să reacționez direct. Dar în ce privește intervenția Claudiei și a lui Ines, Claudia a spus că uh, unele amendamente sunt uh, contradictorii. Da, așa este. Da, uh, și pentru mine a fost greu ca la amendamentele din partea grupului SID să găsesc o soluție care să-mi permită o poziție care să reprezinte un numitor comun. Abordarea din România este foarte diferită față de abordarea din Franța, de pildă. Trebuie să văd cum ne putem încadra într-un cadru european. Trebuie să existe standarde clare, ce este o instituție internațională căreia ne putem adresa, dar nu trebuie să fie numai această instituție se vorbește despre o agenție internațională în propunerea Comisiei. Pot să fie până la urmă mai multe asemenea instituții, dar evident trebuie să fie standarde clare. În ce privește amendamentul 54. Este un amendament din partea mea care nu a fost cuprins până la urmă în amendamentele de compromis. Inițial m-am gândit, unii au cerut anumite criterii tehnice, cerințe tehnice, dar pe care eu nu le-am găsit neapărat ca fiind justificate. Spun asta și Comisiei. Cerințele tehnice de până acum nu mai sunt aplicabile în toată situație pentru că au o altă abordare, se refereau la o altă situație. Deci nu cred că este o idee fericită să facem trimitere la acele cerințe tehnice. Ia, iar uh, am scris amendamentul 54 să putem uh, să aplicăm pentru toți cei care uh, dispun de uh, un trafic pe râuri interioare, uh, dar nu au forță de muncă uh, specializată, care poate să apară la un moment dat iar 177, uh, menționat de Ines Ayala Sender, prima parte se regăsește în compromisul 7 și partea a doua în compromisul 11. Comprom- amendamentele de compromis 10 și 11 uh, țin seamă de propunerile care s-au făcut și le îmbină iar uh, în ce privește tahografele uh, pentru uh, traficul naval, am ținut seama de acest lucru. Unii au spus că perioada de 20 de ani este prea lungă, așa este, tocmai de aceea nu mai este cuprinsă. Iar acum, în ce privește lacurile din Finlanda, Sigur, este o situație specifică acestei țări. Le-am cuprins totuși pentru că pe lacurile din Finlanda există capitani de nave care au brevete, dar care nu uh, circulă decât pe aceste lacuri. Dacă acum un asemenea uh, capitan dorește să conducă o navă pe un Rin, de pildă, atunci va trebui să obțină calificarea specifică pentru a cunoaște exact traseul ă, Rinului. Acesta este un exemplu care sper că ă, lămurește puțin lucrurile cerințe tehnice, am spus deja, nu le-am mai uh, cuprins. Compromisul 14. Cred că Aici comisia se referea în mod special la ultimul punct, care este specific uh, Germaniei. Dacă dispui uh, de practică îndelungată, în Germania poți primi până la urmă un brevet pentru uh, a putea fi marinar. Da, sigur că uh, nu este întotdeauna nevoie de ample cunoștințe tehnice uh, pentru a primi un asemenea certificat atunci când există deja o practică convingătoare. După aceea, rata ridicată a accidentelor am menționat acest lucru. Știu că este nu am dorit să creez neapărat o piedică pentru ca pe anumite râuri să nu se mai poată circula, dar să uh, menționăm ideea că există riscuri, că există dificultăți. Aceasta este deocamdată poziția noastră. Ne mai întâlnim, să vedem uh, mâine care va fi uh, votul. Da, vom vota mâine pentru că am acceptat ordinea de zi. Știu că există diverse modificări, Peter Van Dalen a menționat și ideea de amânare, dar uh, există avantaje și dezavantaje. Deci acum trei zile am mai fi putut amâna, dar acum cu o zi înainte de vot nu se mai poate amâna, deci uh, nu mai amânăm votul și nici ordinea voturilor. Trebuie să rămânem consecvenți pentru că altfel uh, ne creăm complicații. Îmi cer scuze, dar eu cred că ECR este un grup mare și cred că va găsi până la urmă pentru voturi un reprezentant. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, raportul anual al Uniunii Europene privind uh, politica în domeniul concurenței, aviz pentru Comisia ECON, Jacqueline Foster, care îi dau cuvântul. Uh, thank you, Chairman. Well, as you said, this is a, uh, an opinion from this committee. Uh, I think there are opinions from... Sunt uh, avize și din partea celorlalte comisii în ceea ce privește politica de concurență. Din păcate, în zilele astea vedem că toate avizele astea trebuie să fie foarte minimaliste, foarte simpliste și trebuie să acopere mai puțin de o pagină a patru. Deci, de fapt, suntem foarte limitați în ceea ce privește documentele pe care le producem. Trebuie să fim foarte ordonați, foarte disciplinați și din aceste motive m-am concentrat pe opt subiecte care au dus la opt amendamente de compromis ce acoperă chestiunile pe care eu le consider esențiale. Am avut întâlniri extrem de uh, fructuoase cu raportorii din umbră la Strasbourg și le mulțumesc foarte mult cu această ocazie că au acceptat uh, să ne întâlnim și să contribuie. Așadar, am să trec foarte repede Aș, i-aș ruga pe cei doi colegi din fața mea să nu mai stă de vorbă în tet -tet, așa chiar aici, că nu pot să mă concentrez. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, primul amendament de compromis. Am să trec foarte repede prin ele. Am avut uh, un text care se referă, un capitol, o secțiune care se referă la uh, întărirea pieței unice, apoi o altă secțiune în ceea ce privește întărirea legislației pentru transport, un compromis care se referă la înlăturarea barierelor um, în calea concurenței loiale, apoi la patru tehnologiile digitale și economiile colaborative, apoi acordurile externe pentru industria aeronauticii. E bine că am și început cu un document pe, acest, pe această temă azi dimineață. Aici au fost în trecut câteva situații nesatisfăcătoare. Apoi la șapte, cel de-al patrulea pachet feroviar, pentru că aici ne apropiem de concluzii și în cele din urmă, la ultimul compromis, am abordat problema turismului. Așadar, Primul, întărirea conectivității și a pieții unice. Ce e foarte important aici, bineînțeles, este să avem condiții echitabile de concurență, dar trebuie să avem în vedere și um, politicile europene. Am subliniat foarte mult importanța conectării și a infrastructurii de transport pentru furnizarea de servicii publice și private în um, zone locale izolate. La compromisul 2, aici avem ceva ce e foarte important. Avem o legislație coerentă la care lucrăm de ani de zile, dar din păcate mult prea des vedem că sunt state membre care de fapt nu pun în aplicare această legislație, legislație la care comisia noastră a lucrat foarte mult. Știm că uneori există blocaje din motive administrative complicate, însă de foarte multe ori avem legislație în vigoare la care am lucrat din greu și statele membre foarte des nu pun în aplicare legislația. Am menționat aici și consumatorii, pentru că vrem să ne asigurăm că lucrurile funcționează pentru ei și că piața funcționează uh, și oferă condițiile sociale și de mediu la care ne așteptăm. Aici, practic, am inclus atât pe angajați, cât și chestiunea referitoare la protecția mediului. În ceea ce privește barierele, obstacolele în calea concurenței echitabile, există unor um, obstacole fizice pe care nu le putem înlătura, obstacole concrete. Poate că e vorba de legislație locală, care uneori blochează ceea ce încercăm noi să facem prin abordarea comună și aici, din nou, statele membre trebuie să analizeze problema și să vadă ce pot face, pentru că noi vrem să înlesnim, de fapt, cooperarea teritorială și mobilitatea transfrontalieră sunt aspecte cheie pentru piața unică și pot să stimuleze concurența. Trecem mai departe. Uh, am uh, menționat apoi amendament, uh, tehnologiile digitale. Vorbim de um, modul de transport inteligente, programul Galileo, GNSS, tot felul de tehnologii inteligente, digitale, lucrurile avansează cu o viteză spectaculoasă. Și aici am lucrat foarte bine cu colegii de la Comisia ITRE. E foarte important să continuăm să lucrăm împreună, pentru că um, așa venim cu propuneri în avantajul sistemului și um, evităm suprareglementarea. Colegul nostru, Pavel, cred că a menționat asta când vorbea despre strategia pentru um, aviație. Acest sector al aviației e, de fapt, cel mai reglementat sector dintre toate și e normal să fie așa, pentru că E un sector critic, dar aici avem locuri de muncă, de înaltă calificare, e nevoie de siguranță, de măsuri de siguranță stricte. Trebuie să ne gândim și la drepturile lucrătorilor din acest sector. Lucrătorii, la rândul lor, trebuie să fie formați la nivel înalt. Și așadar, toate aceste aspecte trebuie să se reflecte ca atare în acordurile externe din industria aviației concurența echitabilă și condițiile echitabile. Da, știu că tot vorbim și tot spunem uh, asta, dar trebuie menționate și aici. Elementul cheie aici a fost în lumina celor propuse de comisie. Condamnăm și noi faptul că sunt state membre care încearcă să submineze integritatea pieții unice nu e nevoie să acum intrăm în detalii, dar știm cu toții despre ce vorbim. Piața unică nu trebuie să fie compromisă de un singur stat membru. Apoi, al patrulea pachet feroviar. Ne apropiem de finalul acestei inițiative. E un pilon extrem de important de care avem cu toții nevoie. Este un uh, amendament de compromis venit la colega noastră, doamna Claudia Țapardel. Am vrut neapărat să avem aici un compromis bun în ceea ce privește turismul. Da, noi vorbim mai ales de transport, dar să nu uităm cât de important este turismul în tot acest lanț. Ăsta este practic documentul, vedeți că este foarte scurt, concis, sunt două pagini și să sperăm că uh, va fi acceptat ca atare în Comisia ECON. Le mulțumesc încă o dată colegilor, raportorilor din umbră, colegului Martin și celorlalți. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Massimiliano Salini urmează. Mulțumesc! și doresc să o felicit pe colega Foster pentru că, uh, într-adevăr, propunerile uh, uh, sunt rodul unei munci foarte echilibrate. Subiectele esențiale sunt bine identificate, sunt bine reprezentate în document, iar în ce mă privește, am câteva mici observații de făcut. Sunt unele detalii care nu au fost uh, introduse în amendamentele de compromis. Este vorba despre aviație, despre transportul rutier, de transportul pe căile ferate, de cel de-al patrulea pachet, de uh, impactul general asupra pieții unice, dar din păcate porturile nu au fost uh, până la urmă cuprinse în amendamentele de compromis. Noi uh, vom avea un nou regulament privind porturile, dar uh, regret că nu este menționată politica portoară. Da, nu mă miră că nu sunt încântat nici de noul regulament privind uh, activitatea portuară, chiar dacă uh, a fost o activitate excelentă pe care colegul nostru a desfășurat-o. Deci, știu că este o chestiune contestată, dar în ce privește regulamentul privind porturile, există o mențiune uh, mult prea uh, neînsemnată privind transparența activității uh, portoare. Și doream să menționez aici și am înaintat un amendament în acest sens. În ce privește amendamentele de compromis, iarăși uh, problematica legată de subvențiile din partea statului constituie o preocupare, pentru că de multe ori există concesii uh, la nivelul diverselor state membre, se încheie compromis juridice în ce privește um, asemenea subvenții din partea statului care creează distorsiuni pe piața internă. Și doresc să vă amintesc un lucru. Este vorba despre instrumentele financiare. Aceste instrumente financiare um, uh, sunt, bineînțeles, uh, importante, inclusiv EFSI, Domnul Katainen va veni astăzi în uh, comisia noastră și vom vedea dacă planul uh, uh, Juncker cu 2% va fi o formulă fericită. Da. Da. În Concluzie. Nu pot decât să uh, o felicit pe uh, raportoare pentru munca excelentă. Este o sinteză și nu este ușor să ajungi la o asemenea sinteză. Trebuie să fii eficient, să găsești formule de compromis care să mulțumească pe toată lumea. Eu, din păcate, am uh, văzut prea puține amendamente echilibrate privind investițiile deci există totuși uh, o justificare, sigur, uh, pentru a avea multe investiții în domeniul protecției mediului sau în alte domenii, dar să ne gândim că uh, politica de investiții poate ar trebui să fie ceva mai echilibrată, să țină seama și de drepturile sociale. Dar mulțumesc încă o dată raportoarei. Președintele, îi dau cuvântul doamnei Claudia Zapardel președinte. <clears throat> Această opinie consider că este extrem de importantă pentru Comisia TRAN, pentru că ne dă în mod evident ocazia, oportunitatea să prezentăm colegilor din Econ care sunt prioritățile din sectorul transporturilor și turismului din Europa, pornind de la ideea de competiție o felicit pe colega mea, Jacqueline Foster, pentru munca depusă în realizarea acestui raport și, de asemenea, îi mulțumesc și pentru disponibilitatea de a asculta și punctele de vedere ale grupului social-democrat. Din perspectiva noastră, a Social social-democraților, scopul era să obținem un echilibru între prevederile legate de industrie și dimensiunea socială, ceea ce consider că în mare parte a fost obținut. Per ansamblu, amendamentele depuse sunt complementare, fiecare aducând în discuție chestiuni esențiale, fie că este vorba de întărirea aspectelor ce țin de protecția socială, de noi actori din economia de tip sharing economy sau o mai bună implementare a legislației pentru transportul rutier. De asemenea, grupul nostru are o poziție favorabilă în ceea ce privește majoritatea compromiselor, rămânând să finalizăm în cursul zilei de astăzi poziția pentru compromisele 1 și 6, Există într-adevăr posibilitatea, pentru că ne dorim totuși să punem mai, mai mult accent pe aspectele sociale ce țin de competiție, să solicităm ca amendamentele 1 și 9 ale colegei mele Cristin Dalon Bonfoa să fie votate separat și de asemenea amendamentul 60, ce corespunde compromisului 6, al colegului meu Kirtos Mitiadi, să fie votate separat. În rest, mulțumesc, a fost o bună colaborare și cred că avem o opinie destul de echilibrată de transmis către Comisia Econ. Pavel Telicca. Mulțumesc, Pavel Telicca. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să mă raliez colegilor cuvintele de apreciere pentru modul în care eh, Jacqueline Foster a condus munca pentru elaborarea acestui aviz. Da, ă, sunt mulțumit de proiect, sunt mulțumit de rezultatul la care am ajuns până acum. Cred că am reușit să realizăm un document echilibrat și Uh, poate spre deosebire de documentul privind strategia în domeniul aviației, aici am ajuns uh, la un document foarte concis, uh, așa cum ar trebui de fapt să fie, dar știm că situația pe piață este una dificilă, activitățile anumitor state membre sunt uh, poate uh, mai puțin 100% uh, legale. Deci trebuie să avem în vedere standardele economice și standardele sociale care să fie respectate. Fără a intra în amănunte, s-a descris natura amendamentelor de compromis și voi recomanda grupului ALDE să voteze pentru. Ehm, mulți dintre noi au poate sentimentul că amendamentul său nu a, s-a bucurat de ehm, succes de plin. Dar, până la urmă, am ajuns la un document echilibrat. Acest lucru este important ehm, și uh, dacă ar exista o inflație de amendamente, am putea să schimbăm puțin uh, sensul uh, documentului. Deci, să ne rezumăm la esență, uh, inclusiv în ce privește eventualitatea unor voturi separate, pentru că documentul este unul bun, transmite un mesaj clar către Comisie și către statele membre. Mulțumesc, Maia Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Este uh, un subiect care uh, uh, ne divizează puțin, pentru că avem viziuni foarte diferite. Dar abordarea raportoarei a fost una foarte constructivă. Din nefericire, însă, nu pot fi de acord cu toate propunerile de amendamentelor de compromis, dar așa e în politică pentru că uh, există această uh, viziune internațională, logistică diferită, uh, competiții care se derulează în moduri diferite în domeniul aeronauticii, există competiție între Uniunea Europeană și statele terțe și există și tendințe protecționiste pentru a proteja companiile europene. Acesta poate deveni până la urmă cartoful fierbinte. Deci, uh, lucrurile sunt dificile, dar să sperăm că până la urmă uh, Comisia uh, va acționa responsabil, inclusiv în ce privește pachetul căilor ferate, că va încerca să spargă monopolurile ținând seama și de evoluțiile viitorului uh, în domeniul uh, transporturilor, pentru că uh, există aici o competiție care nu trebuie distorsionată prin subvenții Trebuie ca să existe um, un acces egal al consumatorilor, există diferențe între cei care sunt noi veniți pe piață și cei uh, care uh, sunt uh, actori tradiționali. Nu putem privi concurența doar ca pe o cale scurtă spre fericire. Deci noi, în calitate de legiuitor, trebuie să creăm un uh, mediu în întregul sector al transporturilor cât mai clar și care să nu defavorizeze anumite companii și să ținem minte că sectorul transporturilor trebuie să garanteze mobilitate și consumatorii, cetățenii, dar și companiile și alți actori uh, um, sunt tratați egali. Toate regulile să uh, ajute în final consumatorul final, astfel încât el să uh, obțină serviciile pe care și le dorește. Și am vizitat Japonia și acolo există o orientare clară spre uh, consumatori Important este, deci, să fi în folosul consumatorului, să ai o atitudine sănătoasă în sectoarele economice. Noi, europenii, am avea multe de învățat de la Japonia din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mari Cristina Noutu. Merci, Monsieur le Président. Euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Foster pentru activitatea foarte interesantă, foarte constructivă, chiar dacă suntem în dezacord privind politicile europene. În calitate de uh, deputat francez, constat că că uh, există o concurență um, um, liberă uh, promisă de către comisie, dar uh, ea nu se realizează pentru că există multe măsuri de protecție socială. Eh, sectorul eh, transporturilor, de pildă, are de suferit eh, și să ne gândim la aceste aspecte. În Franța, politica Bruselului a avut un efect dezastros asupra concurenței europene au dispărut uh, șoferii francezi uh, care au fost înlocuiți de către uh, șoferi din alte state membre, dar condițiile de muncă pentru aceștia s-au degradat. Deci, Trebuie să ne gândim la asemenea experiențe, inclusiv la sectorul aerian și sectorul maritim, pentru că uh, nu trebuie să folosim uh, pretexte greșite și false că s-ar acționa în beneficiul consumatorilor. Trebuie să ne gândim și la participațiile străine într-o serie întreagă de întreprinderi Um, europene. Există amestec american în companiile din Italia, există uh, grupul chinezesc uh, Costco care de asemenea este deja prezent pe piețele europene. Deci în ce privește infrastructura strategică, Uniunea Europeană în loc să protejeze interesele uh, antreprenorilor și lucrătorilor europeni le trădează. Există o serie întreagă de sectoare care uh, suferă de delăsare, inclusiv amenajarea teritoriului. Și eu cred că o asemenea politică de concurență va eșua. De aceea um, regret că niciunul din amendamentele noastre nu a fost cuprinse în amendamentele de compromis. De pildă, voi cita câteva care aveau în vedere ca eventualele acorduri internaționale care sunt negociate de către Comisie să fie aprobate uh, într-o deplină transparență de parlamentele naționale. Mulțumesc, Isabela de Monte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportoarei și la raportorii din umbră pentru uh, o muncă foarte bună desfășurată. Lucrurile stau în felul următor. Trebuie să uh, vorbim despre uh, competitivitate, dar pe un spațiu foarte răstrâns. E bine, acest demers a reușit. Amendamentele de compromis sunt foarte concise, dar cred că vor putea să dea rezultate sunt uh, cuprinse anumite aspecte legate de uh, piața internă și e bine că am ținut și noi seama de ele, uh, chiar dacă unele puncte de vedere proveneau din Comisia INTA. Deci, Eh, sunt menționate eh, elementele esențiale, îmbunătățirea condițiilor sociale pentru lucrători, standarde de siguranță, de asemenea transportul pe căile eh, ferate, bariere tehnice care trebuie să fie înlăturate la cel de-al patrulea pachet feroviar și după aceea subiectul turism Um, inițial a figurat, dar până la urmă această parte a fost uh, extinsă și este un domeniu în care trebuie să existe creștere economică și în care pot fi create locuri de muncă. De aceea mulțumesc raportoarei pentru activitatea desfășurată. Președintele, mulțumesc din partea Comisiei. Marek Stavenoa de la Direcția Generală Competiție.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

I think we can start with our tourism task. Cred că putem începe lucrările grupului de lucru pentru turism. Bine ați venit tuturor,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 Spuneam că unul dintre invitații noștri nu poate să participe pentru că se află în tren, în drum uh, spre noi din Luxemburg, dar a avut loc un uh, accident. Îi dau cuvântul domnului Uiheli și uh, este vorba de înființarea acestui grup de lucru. Este în calitate de președintele acestui grup de lucru m-am ocupat cu turismul european. De aceea doresc să vă răpesc atenția câteva minute pentru că uh, vom avea după aceea și o discuție dacă doriți să mă completați. Uh, în urmă cu două săptămâni, la Strasburg, am uh, votat bugetul. ceea ce a reprezentat un important succes din punct de vedere strategic, pentru că împreună cu grupul politic PPE am făcut o propunere și anume sub titlul uh, Capitala Europeană a Turismului, și am avut nevoie și de aprobarea Parlamentului și Parlamentul și-a, a, și-a dat aprobarea. Deci, pentru următorii trei ani am pus la dispoziție 2,5 milioane de euro pentru pregătirea acestui proiect. Am informat a, toți colegii și mă bazez pe dumneavoastră dacă vă interesează acest acest program și domnul Carlo Corața este prezent și cu dumnealui am discutat acest proiect și cabinetul uh, comisarei și-a dat acordul și acum este important să demarăm acest proiect interinstituțional care să sperăm că va dura mai multe decenii. Și aș dori să comunic Comisiei faptul că în urmă cu câteva săptămâni la Londra a avut loc o reuniune sino-europeană. Pregătim împreună cu China un proiect La evenimentul respectiv, la Londra, au participat mai câteva, su- câteva sute de oameni, cu reprezentații comisiei, au fost acolo reprezentanță, reprezentanța ONG, mai multor ONG-uri au fost prezenți în urma unei inițiative a comisiei noastre din urma cu doi ani și cred că avem toate motivele să fim mândri de această inițiativă și dacă doriți să um, folosiți această inițiativă la dumneavoastră acasă. Uh, sunteți uh, bineveniți, vă puteți alătura acestui proiect și aș dori să vă mai informez că secretarul uh, general al Asociației Mondiale pentru Turism va vizita din nou Bruxelles între 6 și 8 decembrie eu uh, particip la acest program și dacă doriți să participați și dumneavoastră, uh, mai aveți posibilitatea să o faceți și în plus aș dori să vă mai informez uh, în legătură cu, cu ajutorul secretariatului Comisiei, cu ajutorul Ursulei. Am participat la forumul turistic din Bratislava, ocazie cu care am discutat puncte relevante și pentru activitatea noastră parlamentară, însă oricum o să vă transmit un document înscris pentru că nu mai am atât de mult timp la dispoziție acum. Și o altă informație, împreună cu Comitetul uh, Regiunilor, lucrăm uh, în acest moment uh, și mai strâns. Comitetul Regiunilor a redactat un raport privind uh, măsurile de dezvoltare regională și dacă aveți nevoie de informații în legătură cu acest subiect, dacă doriți să luați contactul cu Comitetul uh, Regi- uh, Regiunilor, vă putem vă pot transmite numele celor care se ocupă de acest subiect al turismului. Și mai am o altă informație Domnul președinte Kramer a fost foarte activ în ultima perioadă. Am discutat, uh, de exemplu, programul uh, Interrail, această inițiativă de a primi un uh, bilet, un abonament gratuit o idee sprijinită de mai multe grupuri uh, politice. Am organizat un mic dejun de lucru la care am invitat doi tineri uh, germani um, care sunt de fapt în spatele acestei uh, idei. Am trimis această invitație a tuturor colegilor și domnul Kramer va fi prezent. Deci dacă pe cineva interesează acest subiect, vă rog să mă contactați. Cred că va fi un mic dejun de lucru foarte interesant pentru că nu doar transportul, dar și turismul vor fi importante uh, pentru, această, pentru această discuție. Apoi aș dori să vă mai amintesc data de 15 noiembrie. V-am, uh, deci v-am, atunci va avea loc acest mic dejun de lucru, dar v-am trimis, cred că, prin e-mail această invitație săptămâna trecută. Am invitat, pe de altă parte, Asociația Turistică pentru Spațiul uh, Asiatic și Pacific uh, pentru a, parti- pentru a participa la un eveniment din uh, Bruxelles. Este una din cele mai importante as- asociații turistice în general care au organizat un eveniment de curând la Londra și organizația cu care nu am avut până acum niciun fel de contact și cred că trebuie să îmbunătățim situația din acest punct de vedere. Deci vom fi uh, vizitați de o delegație, mai mulți miniștri din Asia vor vizita Bruxelles, ocazie cu care vom discuta uh, aspectele care țin de turism și împreună cu secretariatul îmi doresc să introducem pe ordinea de zi a grupului nostru de lucru diferite, uh, diferite subiecte până în luna decembrie și, în încheiere, o altă remarcă. În anul viitor ar fi frumos dacă am putea organiza un an al uh, turismului uh, durabil, pentru că știm că anul 2017 este anul turismului. Dacă vă interesează acest lucru, vă rog să vă manifestați uh, interesul. Am convenit cu secretarul general al, organ- al Asociației uh, Mondiale a Turismului să trimitem uh, Uh, câți, să delegăm câțiva colegi, ceea ce înseamnă că uh, suntem invitați să participăm la reuniunile uh, acestui for mondial al turismului. Cam atât am avut de spus. Pot să vă mai spun că câțiva, uh, câțiva primari din uh, insulele Canare sunt uh, prezenți la reuniunea noastră, la invitația doamnei Ala Sender, le spunem uh, uh, bun venit. Știm cât de importante sunt insulele Canare ca destinație turistică în Europa și sunt sigur că primarii de acolo se vor simți foarte bine astăzi. Ja, schön, dass Sie da sind. Und da, mă bucur faptul că sunteți uh, prezenți și acum dau cuvântul domnului profesor Paul Peters. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să prezint acest studiu în, în fața Parlamentului European. Desigur, nu am scris singur acest uh, studiu, am fost o echipă de șapte cercetători din uh, Franța, din uh, Germania, din uh, Universitatea din Lancashire și de la Universitatea din Breda. The aim of the study, uh... Auzi, se aude interpretarea în limba română? Da. Mulțumesc. Obiectivul acestui studiu a fost să uh, vedem care sunt evoluțiile actuale din punctul de vedere al uh, turismului durabil, uh, cum, uh, cum se leagă produsele turistice durabile de turismul durabil, pentru că sunt două aspecte care nu, to- nu totdeauna sunt perfect aliniate. Și aș dori, pentru a vă prezenta o privire de ansamblu pe scurt a principalelor mesaje impactul uh, asupra mediului înconjurător este în creștere, uh, mai ales în sectorul aviatic, uh, nu se ține seama de impactul asupra schimbărilor climatice în mod suficient. După cum am spus, produsele din turismului durabil sunt diferite față de calea de urmat pentru a ajunge la o dezvoltare durabilă și pare să, nu, să există o nepotrivire între turism și politicile de transport și de mediu și o problemă este reprezentată de monitorizarea, um, de lipsa monitorizării um, evoluțiilor turismului durabil. Haideți să trecem la următoarea imagine, unde vedem problemele de mediu regăsiți această imagine pe pagina 25 al raportului pe care sper că îl aveți. Există diferite probleme de mediu uh, legate de turism și de transportul în turism. În anul 2004 am publicat un uh, raport pe acest subiect, care de fapt este ultimul raport în acest domeniu, care și ne ilustrează că suntem um, am rămas în spate din punctul de vedere al monitorizării situației. Aceste cifre vă prezintă costurile externe a mai multor uh, probleme de mediu, uh, peisajul, calitatea aerului, schimbările climatice. Aceste externalități reprezintă costurile externe, reprezintă sume de până la 45 de miliarde de euro în fiecare an, deci turismul cauzează daune destul de importante și dacă ținem seama și de turismul din exteriorul înspre interiorul Uniunii Europene, aceste cifre chiar ar, s-ar tripla. Deci este un impact major și costurile principale sunt, uh, respectate, sunt reprezentate pentru schimbările, uh, uh, schimbările climatice. Dacă plecăm de la un cost mediu pentru al unei tone de dioxid de carbon, oricum rezultatul este unul mare. Am uh, examinat de asemenea și problemele socioeconomice și, în primul rând, aș dori să vă spun că cifrele prezentate ne arată că ne demonstrează importanța sectorului turismului, care este um, caracterizat de un număr mare, de majoritatea călătorilor care au loc în Uniunea Europeană și mai mult de jumătate din călătoriile turistice sunt călătorii interne, nu uh, internaționale. Chiar dacă s-au luat măsuri de îmbunătățire. O problemă este reprezentată de caracterul sezonier al locurilor de muncă, al oportunităților de a găsi un loc de muncă și, de asemenea, de marjele reduse de profit uh, a multor societăți uh, comerciale turistice, care sporește presiunea uh, socială exercitată asupra lucrătorilor activi în acest domeniu. Studiul nostru s-a bazat pe o serie de studii de caz, 162 la număr, care sunt listate într-un tabel din raportul prezentat. Majoritatea studiilor de caz provin de peste tot din Uniunea Europeană și sunt foarte diferite și am ajuns la următoarea concluzie în majoritatea cazurilor există o dependență de uh, finanțarea publică. Dacă aceasta se taie, atunci caz, uh, activitatea nu mai poate fi uh, desfășurată și a devenit evident că nu există o, o evaluare ca, uh, cantitativă a impactului socioeconomic sau impacturilor de mediu. Deci, de fapt, nu știm uh, care este impactul acestor inițiative turistice. A devenit de asemenea clar că majoritatea cazurilor se regăsesc la nivelul destinațiilor, deci există evoluții în legătură cu câteva destinații, ceea ce înseamnă că modul de transport înspre destinațiile respective este ignorat, doar în 5 uh, până la 10 cazuri studiată de noi uh, s-a ținut cont și de modul de transport pentru a ajunge la destinațiile respective. Pentru a vă da un exemplu, este un exemplu tipic uh, de transport. Uh, perlele Alpine, o comunitate de 25 de destinații care de foarte mulți ani au lucrat împreună pentru ai uh, determina pe turist să folosească moduri uh, mai prietenoase față de mediul conjurător pentru a ajunge la destinațiile lor și pentru a, a uh, recurge cât mai puțin la autoturisme. Acest concept se numește soft mobility. Este un concept care are un succes important în anumite cazuri. În, în anumite cazuri, s-a ajuns o reducere cu 25% uh, a transportului uh, ferovi- uh, feroviar. Pe de altă parte, s-a, de la bun început au fost 25 de destinații și au rămas până acum 25 de destinații, un număr foarte redus în comparație cu cele aproape 1000 de destinații care se află în regiunea Alpilor. Am examinat de asemenea politicile din punctul de vedere al uh, transportului și mai ales turismului durabil și am văzut că politicile de turism și cele de transport nu întotdeauna sunt aliniate. Dacă, de exemplu, politicile de mediu uh, privesc întreaga Uniune Europeană și încearcă să răspundă anumitor probleme, așa cum se întâmplă cu schimbările climatice. Turismul, când vine vorba de turism, aici abordarea este mai degrabă de jos în sus, de la nivelul statelor membre sau chiar de la nivelul unor activități turistice regionale, ceea ce înseamnă că pentru a face față impactului turismul asupra schimbărilor climatice este mult mai dificil dacă se păstrează modalitatea actuală de abordare de jos în sus, de la nivel regional în sus. Pe această imagine nu este, prezent, nu, nu este prezentă în raport, însă pe pagina 25 se face trimitere la uh, problema reprezentată de evoluția emisiilor totale de dioxid de carbon uh, pe plan global cele două linii punctate, vedeți că sunt în scădere datorită uh, acordului de la Paris. Dacă acesta va fi respectat, atunci vom asista la această scădere puncta, linia roșie de un roșu închis este linia de referință care reflectă emisiile globale cauzate de aviație și se ține cont de acordul convenit în septembrie la Montreal de către Organizația Aviației Civile Internaționale. Vedeți că undeva la un moment, pe la mijlocul acestui secol, cele două linii se vor încrucișa și ajung astfel la al doilea pilon major convenit de OACI la Montreal, referitor la măsurile bazate pe piață, ceea ce înseamnă că sectorul aviatic va cumpăra acțiuni din alte sectoare pentru a-și compensa propriile uh, emisii, deci nu își vor reduce propriile emisii, ci vor uh, cumpăra măsuri uh, compensatorii din partea altor, uh, altor uh, domenii. Acest lucru înseamnă că tendința va deveni una negativă abia în anul 2090 uh, de o adevărată reducere. Drept urmare, aviația este o problemă nerezolvată, mai ales uh, într-o perspectivă lungă de timp. Desigur, am putea să ne întrebăm care ar putea să fie contribuția sectorului turismului și un uh, caz descris în uh, raport este un uh, uh, proiect recent uh, din țările de jos numit Karma Top, care a uh, lucrat la dezvoltarea unui uh, calculator numit Karmacal, care funcționează în uh, domeniul uh, turismului, incluzând nu, nu doar transportul aviatic, dar și celelalte 25 de modalități de transport posibile. În sectorul aviatic se ține seama de toate segmentele de zbor, pot fi alese diferitele zboruri și se poate vedea că în anumite cazuri uh, emisiile de dioxid de carbon sunt mai mari ca în alte cazuri. Este un instrument business to business care poate fi uh, folosit de tur operator, dar și de cei care gestionează destinațiile. Um, se ține cont și de impact, impactul uh, asupra mediului înconjurător de către Um, hoteluri și cazarea turiștilor, deci acest instrument ar putea fi util pentru integrarea gestionării dioxidului de carbon de către tur operator și de către cei care se ocupă de destinațiile turistice. Și ajung astfel la câteva concluzii principale. Nu Uh, dispunem de informații actualizate privind uh, impactul turismului din punct de vedere social și al mediului uh, înconjurător. Și situația este și mai gravă din punctul de vedere al unei perspective și mai lungi, dincolo de, dincolo de 10 ani. Și ar fi o idee bună să țină cont și de uh, lucrările de infrastructură care se desfășoară acum, care vor afecta, desigur, activitățile turistice uh, viitoare și intensitatea acestora. Majoritatea inițiativelor turistice depind de finanțarea publică, ceea ce ilustrează eșecul industriei de a internaliza uh, costurile uh, externele unei dezvoltări uh, durabile. Apoi, politicile de turism, cele de mediu și de transport nu sunt întotdeauna aliniate. și, în fine, transportul aerian reprezintă în continuare o problemă uh, majoră care nu va, nu va fi rezolvată de acordul care s-a convenit la OACI. Există, desigur, și câteva mm, recomandări. Am recomandat, de exemplu, o actualizare a studiului amintit din anul 2004, tocmai pentru a înțelege mai bine uh, care va fi impactul social al activităților turistice din Europa. De asemenea, s-ar putea să fie uh, nevoie să recalibrăm, recalibrăm productele, produsele uh, de turism uh, durabil și și să transformăm, să avem o politică mai uh, durabilă de dezvoltare a, a turismului. În ceea ce privește legătura între turism și transport, principala uh, problemă uh, în acest domeniu este reprezentată de aviație, datorită impactului asupra mediului conjurător rețeaua feroviară, de exemplu, se află într-o situație mult mai bună pentru că distanțele parcurse prin, pe tren, prin, pe căile ferate sunt mult mai scurte decât uh, distanțele parcurse prin, cu o aeronavă. Există argumente mm, care ne determină să fim precauți în a trans, uh, transforma turismul și mai uh, dependent de, uh, de transportul aviatic. Apoi, nu trebuie să uităm că autoturismele sunt, au în continuare un rol important, transportul rutier este deosebit de important și Um, o competiție loială ar trebui să fie uh, garantată între uh, transportul aerian low cost și transportul rutier. În legătură cu uh, destinațiile, acestea au, trebuie să, trebuie să lucrăm la o, la o strategie de gestionare a emisiilor. Aceasta este principala noastră uh, recomandare și pentru societățile comerciale, pentru afaceri, situația este similară, mai mult sau mai puțin. Există diferite proiecte cu etichete ecologice, diferite sisteme de certificare. Acestea s-au mulțit atât de mult încât eficacitatea lor lasă de dorit și este un lucru pe care ar trebui să-l îmbunătățim și din punctul de vedere al pregătirii profesionale, mai, mai avem multe de făcut și se desfășoară proiecte din acest punct de vedere și ar trebui să introducem și un, o, din nou o gestiune a emisiilor pentru tur operatori și apoi câteva elemente de discuție. Însă, poate mă opresc aici, cred că am spus suficient de multe pentru a putea să discutăm cele spuse de mine. Vă mulțumesc și acum, într-adevăr, putem avea o dezbatere. Claudia Montero de, de Aguiar este prima. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor e agradecer... Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul profesor și mulțumesc foarte mult pentru prezentarea studiului. Sunt de acord, într-adevăr, cu definiția înaintată în prezentare, definiția turismului durabil, nu e un segment, nu este o nișă de piață, este calea, singura cale ce trebuie urmată de către noi toți. Și trebuie să arătăm asta prin inițiative cât se poate de concrete pentru toate destinațiile din întregul sector. Pentru ca turismul durabil să devină mult mai concret, trebuie să subliniem acest concept de destinații turistice inteligente, cu infrastructură și tehnologie folosite inteligent, pentru ca destinațiile respective să devină tot mai atrăgătoare pentru turiști. Apoi, este nevoie să ne asigurăm și că oamenii au acces către aceste destinații și toți oamenii, toți turiștii, nu doar cei din zonă. Aș vrea de asemenea să spun că în ceea ce privește recomandările, trebuie să subliniem importanța digitalizării ca modalitate de a îmbunătăți ceea ce domnul profesor a descris prin lipsa de sincronicitate între, pe de-o parte, turist și, pe de altă parte, mediu. Ne lipsesc datele, nu avem suficiente informații cantitative despre impactul turismului asupra mediului, dar și impactul la nivel social. Și acesta e foarte important. Dacă vorbim de durabilitate, de condițiile de muncă, trebuie să avem în vedere chestiunile de ordin social. Foarte mulți tineri și foarte multe femei lucrează în industria turismului și aici sunt tot felul de obstacole la nivel de politici pe care trebuie să le ocolim. Indicatorii privind situația turismului european. Aici am o întrebare. Ați primit feedback, reacții în ceea ce privește destinațiile, statele preferate? Înțeleg că studiul a avut la bază astfel de date, astfel de informații. E o inițiativă pe care trebuie să o sprijinim și în viitor. Apoi o altă întrebare. Ați vorbit despre turism și transport, despre emisiile de gaze cu efect de seră. În acest context, urmează să recomandați o politică de stimulente pentru intensificarea transportului feroviar și reducerea dependenței, dat fiindcă eu vin dintr-o regiune insulară și dat fiindcă regiunile insulare, statele insulare au puține căi de acces, de cele mai multe ori pe cale aeriană sau pe cale maritimă. Așadar, care este calea de urmat pentru aceste zone și aceste țări? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zapardel! Mulțumesc, domnul președinte! Uh, îmi face o deosebită plăcere și chiar mă bucur că discutăm astăzi în Comisia de Transport și Turism despre turismul sustenabil, mai ales în contextul în care anul următor, în 2017, Organizația Mondială a Turismului a desemnat acest an ca fiind anul dezvoltării durabile a turismului. Um, și eu îl felicit pe domnul profesor pentru studiul extraordinar făcut și trebuie spus că în prezent tot mai multe regiuni își dezvoltă industria turismului, ceea ce este evident benefic, însă în același timp este clar că acest fapt are un impact puternic asupra nivelului de poluare, asupra resurselor naturale și în general asupra modelor de consum ale oamenilor și cred că cu toții trebuie să fim pregătiți să oferim soluții care ar răspunde acestor preocupări și ar contribui la strategia Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice. Uh, evident, așa cum este cunoscut uh, de către colegi, pe durata acestui mandat mi-am propus să sprijin activ dezvoltarea turismului în Europa, dar și dezvoltarea sustenabilă și durabilă a turismului Um, evident că împreună cu colegii mei am avut mai multe reușite în acest sens și aș vrea să menționez una dintre, una dintre reușite și anume organizarea la nivelul Parlamentului European a unui eveniment cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului, uh, cu participarea extraordinară atât a colegilor mei din Parlamentul European, dar și a celor doi comisari care au în, uh, în subordinea lor uh, uh, domenii ce țin de turism, Comisarul pentru Educație și Cultură Tibor Navracici și Comisarul European pentru Piață Internă Elisabeta Biencovska. Evident că motivul acestei reuniuni a fost festiv, dar dincolo de aspectul festiv, am avut obiectivul principal al acestui eveniment a fost unul de mobilizare în fața provocărilor cu care se confruntă turismul în Europa și evident că provocările ce țin de sustenabilitate legate de durabilitate, provocările ce țin de schimbările climatice trebuie luate în considerare. În acest moment, uh, consider că în Uniunea Europeană avem nevoie de investiții substanțiale, atât în infrastructură, dar și în întreținerea obiectivelor culturale și a capitalului uman și nu trebuie exclus din, uh, din această discuție investiții substanțiale pentru protejarea uh, Uh, capitalului natural pe care îl deține Europa. Din acest motiv m-am folosit și de prezența celor doi comisari pentru a reitera nevoia de a avea o strategie europeană pentru turism, o strategie care să coordoneze activitățile de la nivel local, regional și național cu cele de la Bruxelles și o strategie care să ia în considerare toate aspectele complexe care influențează turismul uh, ca să revin la studiul prezentat astăzi aici, referitor la cele mai bune practici pentru o dezvoltare sustenabilă a turismului, pot să spun că susțin cu căldură și cu încredere recomandările comunicate. Într-adevăr, dezvoltarea turismului uh, durabil înseamnă găsirea unor noi modalități de a încuraja turiștii să opteze pentru locații mai, mai puțin cunoscute, dar totuși interesante. Pentru că sunt româncă, am să dau exemplul Deltei Dunării, din țara mea natală, din România, care este un ecosistem unic și cu o floră și faună extraordinară. Însă, în același timp, ă, dorința de a oferi astfel de locații cu un mare potențial natural turiștilor trebuie să fie echilibrată de dorința de a proteja aceste spații naturale unice și a nu fi afectate de dezvoltarea turistică mai mult decât atât doar prin susținerea și promovarea unor destinații durabile dar și prin îmbunătățirea transportului local și a celui de la și până la destinațiile respective vom putea contribui la direcționarea mai multor valuri de turiști către aceste zone iarăși și aici trebuie tras un semnal de alarmă pentru că dacă mă refer la exemplul menționat anterior la delta Dunării, avem transportul fluvial, care și acesta trebuie făcut de o manieră sustenabilă pentru a nu afecta flora și fauna uh, maritimă și uh, și de asemenea flora și fauna care se află pe lacurile din zona deltei Dunării și astfel de locuri minunate uh, se găsesc și în alte, în alte țări și regiuni din Uniunea Europeană. Uh, o altă mențiune pe care aș vrea să o fac este o mențiune generală, nu legată în, în special de, uh, de acest raport, este, se referă la ceea ce ne-a comunicat Ișvan puțin mai devreme, referitoare la capitala europeană a turismului, Profit că uh, este prezent aici și Carlo Corața, care reprezintă Comisia Europeană. Aș vrea să vă nu știu exact, recunosc că încă nu știu toate detaliile legate de acest proiect, însă mi-aș dori foarte mult ca Uh, în viitor să, avem, uh, să acordăm titlul de capitală europeană a turismului nu celor mai cunoscute capitale europene, pentru că ele deja sunt prin sine însăși niște capitale europene ale turismului prin numărul mare de turiști pe care le atrag, dar să putem oferi acest titlu și posibilitatea de a le promova la nivel european unor orașe din, uh, din statele noastre care au un potențial turistic imens, Um, unor orașe uh, cu o cultură extraordinară, unor orașe poate care reprezintă, uh, se află în zone naturale extraordinare și care într-adevăr ar merita, ca, uh, au, ar, orașe care au posibilitatea prin această titulatură să fie mai bine cunoscute la nivel european și internațional și să atragă mai mulți turiști. Și nu în ultimul rând, într-adevăr, Aș vrea ca la finalul acestui mandat să reușim să avem o strategie europeană de promovare și dezvoltare a turismului și, evident, o strategie care să ia în considerare aspectele ce țin de sustenabilitate și durabilitatea turismului european. Vă mulțumesc frumos! Vielen Dank. Jill Evans. Mulțumesc, Jill Evans. Thank you, Chair, and um, thank you very much to Mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului profesor Peters. A fost într-adevăr o prezentare și un studiu extrem de interesant și sunt atâtea întrebări care se ridică de aici încât cu siguranță avem ce discuta. Mi-a plăcut foarte mult primiterea sau um, sublinierea faptului că trebuie să promovăm turismul rapid, durabil. De multe ori sunt inițiative în acest sens, dar lipsește comunicarea. De exemplu, sunt foarte multe inițiative pentru a promova turismul feroviar în detrimentul turismului rutier, dar nu se știe despre ele. Apoi, ați vorbit și despre acele etichete verzi, etichete ecologice și așa cum ați spus, în momentul ăsta sunt sute de sisteme de etichetare în toată Europa și unele într-adevăr funcționează, dar oamenii încep să nu mai înțeleagă nimic, uh, călătoresc dintr-o țară în alta și au de-a face cu tot felul de standarde diferite. Deci o certificare unică la nivel european ar fi extrem de importantă. Așa cum știm, asta caută acum consumatorii în toate domeniile și în ceea ce privește alimentația și în alte domenii. Și cred că asta ar fi extrem de benefic. Sunt foarte multe inițiative la nivel local pe care putem să le luăm de exemplu. Ați vorbit și despre Paris, despre toate problemele legate de emisiile cu efect de seră și, bineînțeles, avem nevoie de studii actualizate la zi. Știm, într-o oarecare măsură, care este impactul turismului în ceea ce privește uh, schimbările climatice, dar avem nevoie de informații aduse la zi. Dar sunteți de părere că trebuie să luăm în calcul toate celelalte aspecte, resursele costiere, în legătură cu um, impactul schimbărilor climatice? pentru că toate acestea afectează dezvoltarea turismului durabil. O ultimă observație legată de chestiunile sociale. Bineînțeles că durabilitatea este un concept foarte larg, un concept general, care include și aspecte legate de limbă și de cultură. Eu vin din țara Galilor, Acolo avem o limbă minoritară, care însă la anumite comunități este principala limbă vorbită. Și bineînțeles că turismul afectează atât limba cât și cultura. Este vorba de impactul social general al turismului și, dat fiind acest impact, Trebuie să ne gândim și la asta. Nu e întotdeauna un impact negativ, deși de cele mai multe ori așa este. Dar poate că putem să folosim asta ca pe ocazie de a um, convinge oamenii să viziteze regiuni mai puțin cunoscute. Mulțumesc. Ines Ayala Sender are cuvântul. Sí, yo agradecer también el interés del estudio que ha presentado. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc și eu autorilor studiului prezentat aici de domnul profesor Peters. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, felul în care au fost selectate statele respective. Ați hotărât ca studiul de caz să se concentreze pe anumite țări. Cred că noi am trecut dincolo de nivelul ăsta, pentru că noi analizăm turismul pe domenii, de exemplu turismul pentru sport, pentru evenimente sportive sau turismul cultural, um, patrimoniul cultural și așa mai departe, dar pot, poate fi și altfel de turism cultural, de exemplu oamenii care călătoresc în alte țări ca să meargă la concerte. Deci, practic, noi nu analizăm tendințele în turism de la un stat membru la altul sau de la o țară la alta, ci avem abordare diferită, impactul diferitelor forme de turism. Deci, dumneavoastră ați ales mai multe țări, Spania, de exemplu, ca țară mediteraneană, dar și țară occidentală. Pentru că avem și noi o coastă atlantică, avem și Marea Mediterană, deci practic facem parte din mai multe categorii în același timp. În al doilea rând proiectele europene pe care le-ați menționat. Ați dat exemplul proiectului Eden, Eden, care a fost finanțat de Comisia Europeană, dar ați uitat cu totul de proiectul Calypso, care are o importantă componentă socială pentru a sprijini hotelurile și pensiunile din uh, zonele de litoral, pentru ca acestea să nu rămână goale în afara sezonului. Oamenii trebuie încurajați să călătorească tot timpul anului. De asemenea, sunt stimulente pentru oamenii care călătoresc mai greu. Avem însă în lucru și chestiuni ce țin de economia socială. Trebuie să analizăm și din punctul de vedere al serviciilor de turism. De la bun început, până când omul ajunge din nou acasă. Deci trebuie să avem în vedere tot circuitul ca parte a economiei circulare. Și aș vrea să știu dacă aveți în vedere o astfel de abordare. Apoi ați vorbit de transportul pe calea aeriană. La fel ca doamna Montero și eu sunt de părere că trebuie să analizăm legăturile pe care le putem face cu accesul la zone periferice sau insulare. Nu toată lumea poate să meargă peste tot cu trenul. Foarte mulți oameni preferă avionul. Deci trebuie să lucrăm împreună cu sectorul aeronautice pentru a găsi soluții moderne. Apoi, Teresa a mai menționat taxele din industria turismului. E ceva ce am analizat și noi și am văzut că, de exemplu, în țări unde există o taxă pentru a avea acces la plajă, pe care dacă nu o plătești nu ajungi pe plajă, lucrurile sunt foarte diferite de alte destinații unde operatorii au altă abordare. Trebuie să vedem care este cea mai civilizată soluție pentru a introduce aceste taxe. Ați menționat apoi impactul emisiilor. Trebuie să vedem însă și invers care este impactul schimbărilor climatice asupra turismului, pentru că există destinații turistice care au de suferit de pe urma efectelor schimbărilor climatice. Sunt tot felul de regiuni care depind de turism, practic este singura sursă de venit, dar din cauza schimbărilor climatice, turismul va fi afectat negativ. Isabela De Monte. Lavorato per redigere questo studio. Felicit pe domnul profesor pentru redactarea acestui studiu și pe toți cei care au colaborat și aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Corața din partea comisiei pentru contribuție. Dați-mi voie să semnalez un lucru care probabil nu va surprinde pe nimeni. În studiu se spune că majoritatea turiștilor vin din Europa. Deci, Uh, acest, aceasta este uh, tendința și uh, de altfel m-am convins și eu în raportul pe care l-am redactat că acesta este fenomenul. Suntem primii consumatori pe plan mondial în materie de turism. Trebuie să ne gândim la politica adoptată la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să existe o politică integrată, o politică globală. Turismul demonstrează că 4% uh, se sunt doar uh, contribuția transportului public. Deci 4% din turiști uh, se folosesc de căile ferate. Majoritatea recurg la transportul aerian, dar aici ne gândim la impactul asupra mediului înconjurător. Este nevoie de a dezvolta cercetarea uh, pentru a reduce emisiile de bioxid de carbon, dacă dorim să dezvoltăm uh, turismul uh, sănătos. Și după aceea alte probleme legate de sănătate. Există și turismul sanitar, medical, balnear și avem un aliniat, dar mi se pare a fi insuficient pentru că este un sector în creștere. În ce privește problemele energetice, nu am găsit soluții durabile pentru că nu s-a recurs suficient la sursele alternative de energie. Se recurge la diverse surse de energie, dar în primul rând pe ideea um, costurilor, deci să fie costuri cât mai reduse, nu impactul asupra mediului să fie în primul rând mai redus. Și Știm că există o colaborare la economia participativă ar putea fi uh, foarte eficientă dacă uh, putem recurge și la uh, locuințele private, nu numai la hoteluri. De asemenea, la utilizarea partajată a autoturismelor. Dar ce abordare putem noi avea din acest punct de vedere? în uh, ce privește acest tip de economie participativă pentru a putea Uh, dispune de uh, date solide, pentru că acest sector în clipa de față se află în creștere și uh, ar trebui să avem niște date despre dezvoltarea acestui sector. Președintele, și dau cuvântul acum oaspetelui nostru, domnul Peters, pentru a răspunde la toate întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările adresate și subiectele invocate. Este un număr destul de mare. În ce privește uh, sistemul european al indicatorilor din turism, nu pot decât să uh, susțin ideea că uh, nu se recurge la acest sistem suficient de frecvent. Deci, ar trebui să ținem seama de existența acestui sistem și să-l valorificăm mai bine. A fost uh, menționat uh, ideea dacă am reușit uh, să renunțăm la sectorul aviatic mai frecvent și să ne orientăm spre alte mijloace de transport, inclusiv um, dacă destinația noastră este o insulă. Este important să ținem seama de destinația turistului, dar dacă uh, există în continuare o dezvoltare a uh, transportului aerian, până la uh, finele acestui secol se va mări transportul aerian cu 20 de 20 de ori. Or, asta evident că va avea un impact negativ asupra schimbărilor climatice. Deci, să ne gândim la efectele schimbărilor climatice asupra turismului, asupra stațiunilor eh, dedicate sporturilor montane, de pildă va fi nevoie de zăpadă naturală pentru ca aceste stațiuni uh, să uh, poată să continue să existe. Deci uh, trebuie să încercăm să rezolvăm și problema climatică într-un fel sau altul. Au fost adresate întrebări legate de turismul urban a, și uh, de a, uh, declararea a, uh, unor capitale ale turismului european, să nu ne orientăm doar spre acele centre turistice care sunt deja celebre, ci să dăm această șansă de a deveni capitală europeană a turismului și uh, unor localități mai mici. Să ne gândim la exemplul uh, Göteborg din uh, Suedia, uh, care uh, a reușit printr-o campanie corespunzătoare să își sporească notorietatea. Dar au venit 10.000 de oameni aici și <laughs> era vorba de o insulă foarte mică. A existat o singură toaletă pentru Doamne! Deci vă dați seama, succesul a fost prea mare față de uh, infrastructura existentă. Deci e uh, important să avem în vedere și acest lucru. A fost menționată și problema impactului aviației asupra schimbărilor climatice și o sugestie a fost să încercăm să găsim uh, surse uh, energetice alternative, dar uh, sigur că uh, sursele bio la un moment dat vor avea șanse să înlocuiască carburanții tradiționali ne dorim să reducem, de fapt, amprenta de carbon, chiar dacă acest lucru nu se poate realiza 100% dar uh, uh, se poate reduce într-un procentaj de 30 până la 60%. Uh, deci, oricum, această amprentă de carbon se poate reduce de 5 ori. Nu știu dacă există și alte surse alternative de energie la care uh, până la urmă uh, costurile să nu fie um, foarte ridicate. Trebuie să găsim uh, surse de energie durabile, cum ar fi energia